meine domnilor o secundă vă rog frumos o să menționez uh, faptul că reluăm astăzi uh, ședința uh, întreruptă pe data de 7 februarie, ședința plenară a Parlamentului.